Przechodzimy... Mulțumesc, domnilor și domnilor, și acum să trecem la adoptarea procesului verbal al reuniunii de pe data de 8 octombrie 2009 și de asemenea aprobarea textelor uh, votate în ziua de 8 octombrie. Vă stau la dispoziție dacă cineva are vreo observație de făcut. Nie widzę uwag. Văd că nu este cazul. Așadar, uh, Procesul verbal este considerat ca fiind adoptat. Acum anunțurile președintelui. Domnul